Diamo inizio. Reluăm lucrările noastre. Avem plăcerea să-l salutăm pe ministrul agriculturii din Suedia, președintele în exercițiu al Consiliului, domnul Eskil Erlandsson. Îți mulțumesc, Eskil, că ai venit printre noi astăzi și că ai fost de acord să avem un schimb de vedere, de uh, opinii în ceea ce privește programul de activitate al președinției suedeze. Deci, domnul ministru ne va ține o expunere, după aceea vom avea o dezbatere și vom da posibilitatea ministrului Erlandson să răspundă la întrebările care îi vor fi puse, toate acestea în timp de o oră. Domnule ministru, aveți cuvântul. Tack, herr ordförande. Herr ordförande, ärade ledamöter. Domnule președinte, stimați uh, parlamentari, sunt deosebit de încântat să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră pentru a discuta prioritățile președinției suedeze în domeniul agricol și în domeniul pescuitului. Este extraordinar faptul că ne aflăm acum în, uh, la începutul președinției uh, suedeze, un început de președinție care coincide cu o nouă perioadă legislativă. De aceea sunt deosebit de încântat să aflu din partea dumneavoastră care sunt informațiile pe care mi le puteți trans, uh, transmite. Sunt și eu uh, conștient de emoțiile pe care cu siguranță le aveți acum în momentul în care o nouă perioadă legislativă începe. Însă, tocmai datorită faptului că uh, am această empatie față de situația dumneavoastră, sunt absolut convins că a noastră colaborare va fi deosebit de intensă. V Președinția suedeză are trei priorități care pornesc de la ideea că avem nevoie de beneficii fără a irosi resursele pe care le aflăm. Avem. Care sunt aceste responsabilități? Uh, pescuit durabil, alimenta, uh, alimente și climat, și de asemenea reproducerea animalelor și animalele sănătoase. Mă voi concentra asupra acelor domenii care intră în uh, sfera de activitate a dumneavoastră, a misiunii dumneavoastră. Voi începe cu uh, alimente, climat și uh, mediul înconjurător. Uh, păstrarea, asigurarea furnizării de uh, alimente la nivel uh, mondial este una dintre marile noastre provocări. Cu atât mai mult cu cât ne gândim că în anul 2050 uh, pe pământ vor trăi 9 miliarde de oameni. Împreună cu alte organizații, FAO, uh, da, și multe altele, Uniunea Europeană va juca un rol important în concretizarea acestui, acestui obiectiv. Această, în această toamnă, cel mai înalt uh, organ al FAO se va reuni. Va avea loc un uh, summit care se va ocupa de, de um, furnizarea de alimente. Vom încerca să sprijinim demersurile începute de FAO. Care este obiectivul nostru? Dorim ca toți oamenii din lume să aibă acces la alimente, atât în prezent cât și pe viitor. O altă provocare cu care ne confruntăm este reprezentată de schimbările climatice. Agricultura are un rol important în ceea ce privește uh, limitarea efectelor schimbărilor climatice. În momentul de față trebuie să ne adaptăm uh, situației care se schimbă. Mă gândesc în acest context la uh, Uh, penuria de apă, la situația precară a anumitor animale, la bolile animalelor și ale plantelor. Uh, aceste probleme trebuie să fie rezolvate în cadrul uh, demersurilor agricole. Asta, bineînțeles, pentru a ne asigura succesul pe viitor. În iulie a avut loc o primă ședință pe tema pescuitului și agriculturii sub președinția suedeză. Acolo am uh, încercat să discutăm adaptarea agriculturii la schimbările uh, climatice. Discuțiile cu siguranță vor continua pe viitor. Vom continua să discutăm despre agricultură și schimbări climatice. Vom încerca de asemenea să discutăm despre modalitățile în care putem uh, diminua emisiile de dioxid de carbon pe viitor în domeniul agricol. Această reuniune va avea loc la Veișo și sper din tot sufletul ca președintele comisiei uh, în care ne aflăm să poată lua parte la această întâlnire. O altă întâlnire uh, care va fi organizată se va organiza pe tema uh, lucrurilor pe care producătorii și, de asemenea, consumatorii le pot face pentru a limita efectele schimbărilor climatice. Vom organiza, de asemenea, conferințe care să se ocupe de cercetare în domeniul schimbărilor climatice. Vom încerca să discutăm ce ar putea face uh, domeniul științei pentru a diminua efectele uh, schimbărilor climatice și ne vom referi, bineînțeles, și la bioenergie. Uh, președinția franceză a început să discute deja următorul PAC, muncă care a fost continuată de către președinția cehă. În octombrie, la nivelul Consiliului, vom discuta despre Uh, politica agrară comună de viitor și vom pune accent în special asupra dezvoltării uh, mediului rural în acest context. Bineînțeles, există, vom face legături cu discuțiile purtate la întâlnirea de la Vecșo cu privire la uh, agricultură și schimbările climatice. Deosebit de importante sunt uh, negocierile OMC, care sunt deosebit de importante pentru președinția so- suedeză. Dorim ca runda de la Doha să se finalizeze cât mai rapid. Și mai apoi uh, trebuie să ne gândim la modul în care vom reuși să vom putea reuși să obținem beneficii majore fără a, crește povara birocratică. Bineînțeles, mă gândesc la necesitatea de simplificare a procedurilor. E ușor să vorbim despre simplificare, însă este dificil să implementăm o simplificare. Și dați-mi voie să accentuez cât de important este tocmai uh, agricultorul și, de asemenea, toți ceilalți antreprenori din domeniul agriculturii, care trebuie să devină uh, subiectul central al discuțiilor noastre. Tocmai de aceea trebuie să pornim de la uh, următoarea premisă. Cum putem ajuta aceste persoane? cum putem scădea uh, povara birocratică cu care se confruntă, cum ne putem asigura că uh, la nivelul mediului în care acționează uh, procedurile sunt simplificate prin intermediul uh, implementării unor noi tipuri de regulamente. Comisia va uh, porni de la cele 39 de propuneri care au fost făcute deja de Consiliu și Consiliul va lua o decizie în acest sens. Uh, Uh, de fapt, discuțiile au început deja la summitul din uh, mai. Bineînțeles, nu dorim să ne acoperim de hârtii, nu dorim să continuăm discuțiile despre teme neimportante precum curbura bananei. Vrem să ne concentrăm asupra lucrurilor importante. O altă temă importantă pentru președinția suedeză este reprezentată de consecințele crizei financiare, criză financiară care a afectat toate domeniile de activitate. În momentul de față, e nevoie să evaluăm situația uh, în sectorul produselor uh, lactate. Prețul la lapte a scăzut mai mult decât oricine s-ar fi așteptat. În ciuda faptului că în momentul de față observăm anumite uh, semnale pozitive de pe piață, situația este în continuare dificilă. Comisia, la solicitarea Consiliului, a demarat în iulie o analiză a situației de pe piața laptelui. Aceasta este un, uh, această analiză este deosebit de importantă. Înainte ca raportul rezultat astfel să fie discutat în Consiliu, Um, Consiliul și-a dorit să poată analiza în uh, detaliu toate documentele. Tocmai de aceea reuniunea pe care, în cadrul căruia se va discuta uh, documentul respectiv va avea loc uh, săptămâna viitoare luni. Președinția dorește să ia cât mai rapid o decizie în acest sens. Propunerea este sprijinită în Consiliu, bineînțeles, însă depindem și de dumneavoastră de europarlamentari. Suntem încântați de faptul că Parlamentul a decis ca acest aspect să fie uh, discutat în cadrul unei proceduri uh, accelerate. În ceea ce privește FLECT, adică rețeaua de date contabilă a ex, exploatațiile agricole, respectiv regimul de licențe privind aplicarea reglementărilor forestiere și guvernarea și a schimburilor comerciale. În momentul de față, Uniunea Europeană încearcă să reglementeze activitatea tuturor companiilor care uh, care uh, comercializează produse din lemn. Această propunere care a fost făcută anul trecut este deosebit de importantă și afectează o serie de actori. Însă e evident faptul că propunerea respectivă necesită mai mult timp de gândire până la implementarea sa uh, 100%. Însă, la următorul summit încercăm să ajungem la un consens pe această temă, care este pre, uh, o altă prioritate a noastră uh, reproducerea animalelor și animalele sănătoase. Aceasta este deosebit de important atât pentru animale, dar este deosebit de important și pentru încrederea consumatorilor în produsele pe care le consumă. Practic, în octombrie va fi organizată o conferință pe această temă și sper din tot sufletul că membrii Parlamentului European se vor implica activ la această conferință. Vom uh, purta o discuție și în, cadrul, și în timpul uh, prânzului, o discuție pe tema uh, reproducerii sănătoase și a animalelor uh, sănătoase. Există o serie de propuneri cu privire la protecția animalelor pe care le avem în fața noastră. Una dintre aceste propuneri aparține Comisiei. Comisia cere prelucrarea regulamentelor și uh, actelor legislative uh, Uh, cu privire la animalele folosite în scopuri științifice. Dorim uh, să colaborăm cu Parlamentul și dorim să constatăm dacă nu putem uh, chiar în cadrul procedurii de codecizie să ajungem la un consens acest lucru ar fi de dorit. Asta dacă dorim ca încă în toamna anului acestuia să putem uh, avea la dispoziție o serie de informații care să ne ajute în uh, crearea unui nou uh, act legislativ. Mai există și planul de acțiune cu privire la bunăstarea animalelor. Este planul de acțiune al Comisiei. În cadrul acestui plan de acțiune este vorba despre politica privind sănătatea animalelor. În momentul de față încercăm să contribuim la propunerea legislativă făcută de către Comisie. O propunere legislativă care va fi uh, obținută de noi abia în uh, august 2010. În ceea ce privește politica privind sănătatea animalelor, aceasta trebuie să fie adusă la zi, astfel încât uh, creșterea animalelor să se adapteze noilor standarde impuse, astfel încât, de fapt, să eliminăm orice fel de posibilitate de uh, Uh, maltratarea animalelor, respectiv uh, de izbucnirea unor boli. Însă ne dorim de asemenea ca prin aceste noi regulamente să nu creăm o uh, povară birocrat, birocratică deloc necesară. Uh, Uh, creșterea animalelor este deosebit de importantă pentru că afectează practic siguranța alimentară. Siguranța alimentară e importantă pentru consumatori. Trebuie să ne gândim uh, cum putem să asigurăm această siguranță alimentară, fără însă, din nou spun, a crește povara administrativă. Trebuie să ajungem la un echilibru. În ceea ce privește informarea consumatorilor, sperăm ca în toamnă să ajungem la o concluzie în cadrul Consiliului. În ceea ce privește uh, alimentele noi, încercăm să continuăm munca depusă deja de președinția cehă. Președinția își uh, dorește uh, să producă o serie de concluzii ale uh, Consiliului cu privire la pachetul privind igiena propus de către Comisie. În cazul în care tratatul de la Lisabona va intra în vigoare în uh, cursul toamnei acesteia, președin, președinția va lupta pentru implementarea în procent de 100% a, acestei, uh, a acestui uh, tratat. Tratatul este deosebit de important, nu atât uh, uh, nu doar la nivelul uh, schimbării responsabilităților, deși și această schimbare de responsabilități este deosebit de importantă, în special pentru această comisie. Stimați uh, europarlamentari, uh, abia aștept să aud care sunt informațiile pe care, mi le, pe care doriți să mi le furnizați dumneavoastră în calitate de uh, membri ai Comisiei pentru Agricultură. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Eschil pentru această expunere. În felul acesta putem să sprijinim activitățile desfășurate de președinția suedeză. Ați făcut referire la puterea de codecizie și la răspunderea care revine comisiei noastre. Noi am vorbit chiar astăzi despre uh, produsele lactate și despre propunerele pe care le vom face și de care Consiliul va trebui totuși să țină seama. Avem uh, deja persoane înscrise, îi dau cuvântul lui Albert Des domnule președinte. Domnule președinte în exercițiu, Emerson, sunt încântat de faptul că un stat nordic deține acum președinția Uniunii Europene. Am urmărit cu interes intervenția dumneavoastră și toate uh, punctele puse în discuție. Dați-mi voie să intru în detalii cu privire la unele dintre temele puse tocmai de dumneavoastră în discuție. Ați vorbit despre siguranța și calitatea alimentelor. Întrebarea mea este următoarea. În momentul acesta în care președinția suedeză se află la conducerea uh, Consiliului European, uh, există oare o serie de uh, regulamente sau propuneri de regulamente noi cu privire la etichetarea diferitelor alimente. Noi ne dorim ca toți consumatorii să fie cât se poate de bine informați cu privire la produsele pe care le uh, achiziționat, uh, achiziționează. În ceea ce privește alima, alimentele, ați uh, vorbit și despre furnizarea de alimente, ați spus că toți uh, oamenii de pe lume trebuie să aibă acces la alimente. Constat uh, și, uh, credeți-mă, acționez de mult în cadrul politicii agrale, uh, în multe state uh, terțe există probleme domestice, practic. Dacă mă uit la ce se întâmplă în Africa, spre exemplu, îmi dau seama că au existat uh, zone africane care au reprezentau uh, grânarul Africii, uh, zone care în momentul de față, însă, din cauza unor dictaturi, se confruntă cu o penurie groaznică de alimente. Și în acest context vă întreb care este acțiunea dumneavoastră sau care sunt acțiunile dumneavoastră pentru a contracara situația. Ați vorbit de asemenea despre OMC ce doriți uh, încheierea rundei de la Doha. Dați-mi voie să vă întreb uh, care sunt condițiile care trebuie să fie discutate la finalul acestei uh, runde de la Doha în ceea ce privește agricultura. Am discutat în ultimele zile din nou și din nou despre faptul că standardele noastre la Uh, trebuie să fie adoptate și de statele care exportă stat, uh, produse în Uniunea Europeană uh, standarde în ceea ce privește creșterea animalelor, în ceea ce privește sănătatea animal, animalelor, etc. Iar acestea, toate aceste teme sunt deosebit de importante și trebuie să fie, să fie respectate când vine vorba despre import, importurile din Brazilia, Argentina sau Thailanda. Uh, Asta pentru ca fermierii europeni să poată rămâne în continuare competitivi. În cele din urmă, dați-mi voie să vă spun că aș fi încântat uh, uh, dacă uh, PAC ar putea fi într-adevăr simplificată, cel puțin într-o oarecare măsură în timpul președinției suedeze. Am ajuns Uh, într-un moment în care simplificarea aceasta este necesară. Spuneați de asemenea că uh, prețul uh, la lapte a scăzut enorm în ultimul timp. La 12 a 3 anul trecut, în cadrul Parlamentului, am spus în fața doamnei comisar că toate propunerile domniei sale nu vor duce decât la agravarea situației de pe piață. Uh, Lucrurile acestea sunt stipulate în protocolul uh, ședinței, așadar uh, încă de anul trecut eram cât se poate de conștient de ce se va întâmpla. Vă mulțumesc! Grazie Albert, Luis. Mulțumesc, Luis. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule președinte, în exercițiu al Consiliului, la rândul meu doresc să vă urez bun venit și uh, multe succese în cursul președinției suedeze. Sunt sigur că uh, ve- veți bucura de succes pentru că am putut să vă apreciez capacitățile uh, când ați mai deținut președinția Uniunii Europene. Avem o serie de provocări pe termen scurt și cunoaștem aceste provocări. Este vorba de criza cea mai gravă pe care o traversează sectorul produselor lactate, ă, criză care afectează multe din regiunile Europei. Aș dori să știu, domnule ministru, profit de ocazie pentru a vă ura mult succes la Consiliul din 7 septembrie. Repet, aș dori să știu ce inițiative veți lansa pentru a încerca să stimulați încheierea unui acord cu Comisia. Vor fi necesare măsuri bine întemeiate pentru că cele luate până în momentul de față lasă de dorit. Comisia însăși a adoptat în unanimitate ă, extinderea intervenției în sectorul brânzeturilor și nu numai în sectorul untului, dar și acesta eh, reprezintă un semnal politic lansat de dumneavoastră care ne angajează să mergem spre soluționarea acestei pro- probleme. De aceea aș dori să știu care sunt inițiativele pe care le veți adopta. Am eh, început o discuție privind viitorul politicii agricole comune și de aceea, domnule uh, Uh, ministru, vă rog să ne răspundeți. Ați dori să revin la una din primele noastre declarații ca președinte al Consiliului. Ați spus că Suedia era clar și deschis favorabil scăderii uh, subvențiilor acordate agricultorilor. Sigur că discuția are loc în cadrul restricțiilor financiare, dar am vrea să știm în ce măsură va scădea bugetul rezervat uh, politicii agricole comune. Dacă analizăm criteriile, uh, știm uh, cu toții și suntem de acord cu criteriile pe care trebuie să se bazeze acordarea subvențiilor, mai ales spre anumite regiuni suntem în perioadă de criză, o criză extrem de gravă și de aceea pe plan politic aveți un mesaj uh, la care nu pot uh, să subscriu și aș dori să ne liniștiți într-o oarecare măsură. Urări de succes pentru președinția noastră. Mulțumesc. James Nicholson are cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc și eu să îi adresez uh, domnului ministru urări de bun venit și vă doresc un mandat ușor, pentru că traversăm o perioadă foarte dificilă pentru agricultură. Sper să aveți succes în uh, realizarea durabilității în sectorul pescuitului. Mă voi referi la două domenii. Salut faptul că ați vorbit despre simplificarea regulamentelor și la reducerea birocrației. Eu am urmărit uh, acest subiect foarte mult timp și am văzut că multă lume încearcă să rezolvă situația. Toată lumea ne spune că se încearcă reducerea poverii administrative în agricultură și reducerea birocrației. Însă, de fiecare dată când se încearcă reducerea birocrației, nu facem decât să creăm și mai multă birocrație. Așa încât vă întreb, cum credeți că veți reuși dumneavoastră mai bine decât au reușit cei care au încercat același lucru în trecut? Ce veți face pentru acești fermieri care pur și simplu vor să își facă treaba în continuare și s-au săturat să vină tot felul de studenți proaspeți de pe băncile universității care să îi învețe să facă tot felul de dosare și să completeze formulare? Și vă spun că sunt două domenii de responsabilitate. Există birocrația de la Bruxelles, pe care noi am făcut-o foarte stufoasă în ultimii ani, și mai există și birocrația la nivel național. Autoritățile naționale adoptă și implementează legislația pe care o adoptăm noi aici însă nu există implementare uniformă în toate cele 27 de state membre și există diferențe, prin urmare, între statele membre. Cum credeți că veți rezolva această problemă în viitor? Eu, unul, vă doresc mult succes. O altă problemă pe care am discutat-o în această săptămână se referă la sectorul produselor lactate. și vom discuta și la Strasburg în următoarele săptămâni, peste câteva săptămâni, aceeași problemă. Viitorul industriei laptelui este crucială pentru viitorul agriculturii, agriculturii, pentru că sunt foarte multe ferme care depind de acest sector, ca și raspinării a industriei. Mulți fermieri din țara mea analizează posibilitatea renunțării la afacerile lor. Acest lucru ar însemna că renunțăm la foarte multă experiență acumulată în agricultură și în sectorul laptelui. Spunem că după 2014 vom aboli cotele la laptele. La lapte vă întreb ce idei aveți în sensul abordării acestei situații? Cu ce veți înlocui cotele la lapte? Credeți că va fi mai bine pentru industrie să eliminăm aceste cote? Susțineți propunerea creșterii cotelor de acum și până în 2014 pentru a atenua aterizarea aceasta, pentru a evita o aterizare forțată, ca să spunem așa, pentru că oricât am încerca, aceasta tot va fi acela tot va fi un uh, moment de șoc pentru industrie. Trebuie să știm și noi cam ce se va face pentru a ști ce să le spunem fermierilor de acasă. Poate că ar fi bine să acceptăm ideea că lucrurile s-au schimbat în ultimii ani și poate că trebuie să reanalizăm situația din sectorul laptelui și să vedem ce putem face în lumina realității din sectorul laptelui și în lumina schimbărilor ce au avut loc pe piața mondială, ce putem face pentru a schimba situația laptelui? Martin Hössler. Domnule președinte în exercițiu, vă urez mult succes Uh, intrat acum uh, în exercițiu într-o situație, într-un moment în care agricultura se află într-o situație dificilă, o situație care a fost practic uh, generată la nivel domestic. În ceea ce privește laptele, nu pot decât să sprijin cele spuse de antivorbitori. Am discutat despre această temă de două ori deja în cadrul comi- Comisiei, iar uh, doamna comisar ne-a oferit niște răspunsuri la întrebările noastre. Uh, aș aștepta și din partea dumneavoastră niște, niște propuneri cât se poate de concrete. Dumneavoastră ați spus că prețurile la lapte s-au stabilizat, e adevărat, însă nivelul uh, de echilibru nu este unul care să garanteze venituri durabile producătorilor la nivel mondial. Pentru mine aceasta este un, practic o caracteristică a crizei care continuă. Iar acum aștept din partea dumneavoastră niște soluții uh, pentru eliminarea crizei. Noi ecologiștii avem o atitudine critică și anume uh, noi susținem că această criză a laptelui nu dăunează doar uh, cetățenilor europeni, ci și altor regiuni la nivel mondial. Așadar, ce așteptăm noi acum în momentul acesta de, de criză. Noi, eh, personal, așteptăm, sau noi, eh, membrii comisiei, așteptăm de la dumneavoastră niște reacții concrete. În ceea ce privește o temă care mă interesează, dați-mi voie să vă întreb care este atitudinea dumneavoastră vis-a-vis de uh, tehnica genetică la nivelul uh, creșterii plantelor. Sunteți de acord cu aceasta sau uh, în ceea ce privește importurile de plante modificate genetic, doriți să le, să le aboliți în tot în totalitate. Așadar, care este atitudinea dumneavoastră vis-a-vis de cotele stabilite de către Comisie în ceea ce privește organismele modificate genetic? O altă întrebare. Veți uh, pune din nou în discuție directiva privind uh, protecția solului? Această directivă este una uh, aprins discutată. Prin urmare, veți începe din nou discuția sau nu? ultima întrebare. Ați vorbit despre siguranța alimentară la nivel mondial, o temă foarte importantă pentru următorii ani. Consider că în acest context trebuie să ne gândim la concluziile prezentate de Consiliul Agrar în raportul său. Prin urmare, trebuie să punem în să punem accent în momentul de față asupra asigurării siguranței alimentare. Trebuie să ne asigurăm că statele terțe defavorizate vor fi capabile să-și dezvolte propria producție agricolă cu sprijinul nostru, e adevărat. Mulțumesc! Grazie, Martin. Mulțumesc, Martin. Doamna Iegel. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Sunt încântată că vă aflați în fața noastră astăzi, că ne-ați uh, prezentat prioritățile dumneavoastră. Și eu vreau să mă refer la situația alimentară la nivel mondial. Uh, vreau să știu ce le putem spune agricultorilor noștri despre modalitatea în care putem asigura siguranța alimentară. Uh, pe de o parte trebuie să oferim informații atât uh, fermierilor din statele terțe, uh, iar pe de altă parte trebuie să oferim, oferim practic soluții pentru atingerea acestei siguranțe alimentare fermierilor noștri. În acest context, cum putem noi, la nivel european, să garantăm agricultorilor noștri care trebuie să se implice în asigurarea siguranței la nivel mondial, faptul că pentru produsele lor de calitate vor primi într-adevăr un uh, preț uh, potrivit. Domnule președinte, în exercițiu, în dimineața aceasta am uh, am votat uh, proiectul, avizul Comisiei pentru Agricultură cu privire la buget. Am uh, stabilit în acest aviz toate cerințele noastre din punct de vedere financiar. Ne-am bucurat la nivelul Comisiei uh, de un consens clar, un consens care practic a transmis un semnal pozitiv tuturor agricultorilor din întreaga Euro Uniunea Europeană. În acest context, dați-mi voie să vă întreb, veți lupta alături de noi pentru acest buget uh, dedicat agriculturii, buget pe care ni-l dorim noi? Uh, vă veți asigura că bugetul acesta este într-adevăr alocat domeniului agrar și nu va fi alocat altor domenii? Vă rog uh, să dați dovadă de colaborare, de spirit de colaborare în acest context. Vă mulțumesc pentru cele spuse cu privire la directiva privind testele pe animale. Sper uh, că veți reuși să încheiați discuțiile pe această temă în timpul președinției. Uh, sunt mulțumită de faptul că ați reînceput discuțiile și că le veți continua și vă pot asigura că uh, Comisia uh, din legislatura trecută, Comisia pentru Agricultură își dorea ca această directivă să fie adoptată, ei uh, va trebui să continuăm noi munca începută de ei uh, și în acest sens sper că vom reuși să colaborăm bine. Ora Niculescu. Mulțumesc, domnul Niculescu. Mulțumesc, domnule președinte Erlanțon, pentru prezentarea dumneavoastră pe care am urmărit-o cu foarte mult interes. Mă alătur colegilor care v-au urat deja succes în misiunea dumneavoastră pentru următoarele luni. Uh, două probleme doresc să abordez. În uh, cursul primei părți a ședinței noastre de astăzi, fostul președinte al Consiliului, domnul ministru al Agriculturii din Republica Cehă, a făcut o referire la eforturile depuse sub preedinia cehă pentru găsirea unei formule echitabile i eficiente în ceea ce privete plăile directe începând cu anul. două mii treisprezece uh, cunosc faptul că statul pe care îl reprezentai nu i a însuit concluziile consiliului informal de la brno din vara acestui an cunosc i punctul dumneavoastră de vedere cu privire la reducerea volumului subveniilor i doresc să vă întreb cum va aborda președinția această problemă a plăților uh, directe și dacă intenționați să inițiați un dialog cu statele membre în această privință. A doua problemă, uh, comisarul desemnat pentru buget, domnul Semeta, a fost audiat ieri la Comisia pentru Buget a Parlamentului. Sunt informat că <clears throat> în cadrul discuțiilor domnia sa a sugerat că uh, o part, unele credite consacrate ajutoarelor agricole ar putea fi utilizate pentru a acoperi un deficit de doi patru miliarde de euro din cadrul planului european de relansare economică. Uh, vă întreb, domnule președinte, dacă aveți cunoștință despre o astfel de posibilitate pe care cel puțin eu o consider inacceptabilă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Niculescu domnul Lavia. Domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc uh, domnului președinte în exercițiu pentru disponibilitatea domniei sale de a ne prezenta activitățile care se vor desfășura sub președinția suedeză. Am simțit din partea mai multor colegi uh, cerința de a se acorda o atenție mai mare sectorului brânzeturilor, care cunoaște astăzi nenumărate uh, dificultăți Poate că ar fi cazul să ne referim și la alte sectoare agricole care cunosc dificultăți profunde pe piață. Nu putem să uităm că, de exemplu, prețul uleiului de măsline perpune o problemă deosebită de scădere și de aceea invit președinția suedeză să acorde atenție nu numai sectorului brânzeturilor, ci și altor compartimente. Apoi am o întrebare eh, specifică. Având în vedere că politica agricolă comună se bazează în mod esențial pe transferul eh, pe asigurarea unei calități superioare a produselor pentru consumatori și că problema etichetării produselor are o importanță mare în așa fel încât consumatorul să poată face o alegere clară pe baza indicațiilor conținute pe etichetă în ceea ce privește calitatea produselor. Aș vrea să știu ce părere aveți, doamna Archi. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, vreau să-i urez bun venit uh, reprezentantului președinției suedeze. Ca membru irlandez uh, al acestei comisii și eu sper să se ratifice tratatul de la Lisabona, să avem un vot pozitiv în Irlanda și sperăm că în urma acestui eveniment vom, avea o, vom vedea o schimbare semnificativă în rolul Parlamentului. Ați vorbit despre programul Alimente pentru Toți. Acest lucru înseamnă menținerea producerii de alimente în Europa, în special la nivel uh, familian. Ca și antevorbitorii mei, mă bucur că ați um, devansat ședința Consiliului până în luna septembrie. Am discutat ieri cu doamna comisar uh, pentru agricultură problema produselor lactate și toată lumea a spus că este nevoie de măsuri urgente. Sunt două probleme aici importante. Una este legată de acțiunile pe termen scurt, pentru că în multe state europene uh, agricultorii care se ocupă cu producția de lapte sunt uh, în pericol de faliment. Unii vor rezista poate până vara anului viitor, dar mulți nu vor putea să o facă. Deci există problema pe termen scurt, dar există și o problemă pe termen lung și știu că mulți vorbitori s-au referit la acest lucru astfel încât nu voi intra în foarte multe detalii. Uh, dar cred că trebuie să reanalizăm întregul sistem, întreaga piață și trebuie să vedem ce mecanisme putem instaura pentru a ne asigura că pe termen mediu și lung nu vom mai avea de-a face cu astfel de situații. Pentru că sistemul actual e clar că nu funcționează. Ați vorbit și despre finalizarea rundei de la Doha și despre concluziile acelea. Sunt de acord cu uh, vorbitorii care au spus că trebuie să ne asigurăm uh, că concluziile ce se trag nu prejudiciază agricultura europeană. Ați menționat bunăstarea aliment, al, animalelor și pe mine mă preocupă foarte mult transportul animalelor. Dar fiindcă locuiesc pe o insulă ce se află în spatele unei alte insule, departe de Europa, pentru noi transportul este o problemă foarte importantă și noi suntem uh, preocupați de acest subiect. Ați spus în uh, introducerea pe care ați făcut-o că veți simplifica regulile referitoare la transport și că le veți face mai ușor de respectat. Aș vrea să știu ce anume aveți în vedere și care sunt propunerile concrete la care vă gândiți. Și uh, vreau să reiau ce a spus colegul meu Jack Nicholson în legătură cu simplificarea și reducerea birocrației care aproape că uh, capătă conotații negative. Sper că de această dată eforturile dumneavoastră vor fi încununate de succes și, de asemenea, vreau să vă întreb dacă se va face vreun progres în privința directivei privind protecția solului. Mulțumesc! Kalinonski. Kalino... Domnul Kalinotski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pragnę dołączyć się do... Mulțumesc, domnule președinte. Vă adresez și eu aceleași urări pe care vi le-au adresat și colegii mei. E adevărat că vă confruntați cu o perioadă destul de dificilă ca președinție suedeză, cel puțin pe termen lung acest lucru este valabil. Am petrecut foarte mult timp vorbind despre piața laptelui care se află la Ananghie. Însă aș vrea să vă întreb care este situația cu un alt sector foarte important pentru agricultură, și anume sectorul producției de cereale. Prețurile pe care le primesc acum agricultorii sunt cu 50 până la 70% mai mici decât prețurile pe care ei le primeau anul trecut. Am văzut uh, astfel de prețuri uh, joase în urmă cu 50 de ani sau 15 ani în urmă. Ce se va întâmpla cu acest sector? pentru că el se află într-o situație dificilă în toate statele europene. Problema în Polonia necesită acțiune imediată. Trebuie să folosim toate instrumentele de care dispunem pentru a stabiliza piața cerealelor. Prețurile la cereale au fost atât de mici încât, fără îndoială, vor genera o nouă criză de, da- de această dată în piața carne- cărnii de porc. Cel puțin în Polonia aceasta este situația. Cum credeți că se poate rezolva această situație? Doamna Morvai. Um, Mulțumesc. Doresc să vă atrag atenția asupra situației tragice a fermierilor în fermele mici de familie din noile state membre și în special în Ungaria. Trebuie să recunoașteți și să observați că aceste state sunt afectate în mod tragic și disproporționat de criza financiară și economică și pentru ei trebuie să se ia măsuri imediate și eficiente care să îi ferească de sărăcie și să nu îi forțeze să renunțe la agricultură și să-și vândă pământurile. Desigur, există foarte multe dezavantaje istorice legate de momentul la care am aderat la Uniunea Europeană. Însă, în afara acestui lucru, este nedrept faptul că agricultorii din statele membre noi primesc mult mai puține subvenții din partea Uniunii Europene în comparație cu subvențiile primite de agricultorii din statele vechi. Eu nu spun că dușmanii noștri reprezintă agricultorii din statele membre vechi n-amicul sunt uh, companiile mari, supermarketurile care fac ca prețurile să, crea- să scadă foarte mult și obligă fermierii să vândă la un preț extraordinar de mic. De asemenea, ei sunt obligați să contracteze împrumuturi la bancă pentru a cumpăra echipamente agricole foarte scumpe. Anul acesta nici vremea nu a fost de partea noastră. Și toți acești factori au dus la o adevărată tragedie. Mii și mii de fermieri vor deveni faliți în această toamnă. Dacă vor fi nevoiți să își vândă pământurile, toți acești agricultori se vor muta la oraș și ne vom confrunta cu o situație, domnule ministru, în care în plină Uniune Europeană ne vom afla în situația unei țări sărace în care populația trebuie să se dezrădăcineze, să renunțe la locul în care s-a născut, la casele lor și să se mute în oraș și să înceapă viața de la zero. Această situație este una dramatică. multe voci spun că nu există nicio speranță de a se rezolva această problemă a subvențiilor disproporționate înainte de 2013, însă trebuie să se ia măsuri în opinia mea, de aceea vreau să vă atrag atenția asupra acestui subiect și să aud opinia dumneavoastră în legătură cu situația fermierilor maghiari și a fermierilor din situații, în situații similare din alte state membre. Dar trebuie să vă spun că în țara mea situația este dramatică. Eu uh, susțin drepturile omului și am fost foarte impresionată de discursul ONU și discursul ONG-urilor în legătură cu uh, independența uh, alimentară, care prevede dreptul fiecarei persoane la alimente. În plus față de dreptul la alimente, așa cum au subliniat și antevorbitorii mei, trebuie să existe și dreptul fiecărui om de a avea acces la mâncare sănătoasă și adecvată din punct de vedere cultural. Cu alte cuvinte, să nu fim forțați cu toții să mâncăm McDonald's. Dreptul fermierilor locali din comunitățile locale să ia ei însuși decizia de a produce și de a cultiva ce doresc să cultive și să producă. Uh, acest lucru trebuie să fie considerat un drept al omului. Probabil că știți, domnule ministru, că există la ONU un raportor special în domeniul alimentelor și uh, aș propune să începem să lucrăm împreună cu acest raportor pentru a face anumite schimbări. De asemenea, vreau să vă vorbesc despre ecocondiționalitatea socială uh, Cred că trebuie să introducem și acest concept care să însemne că fermierii care creează locuri de muncă și care păstrează locurile de muncă pe care le au deja să primească subvenții suplimentare, deoarece contribuie la soluționarea crizei financiare și sociale. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. García Perez, madame. Doamna García Perez, mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, mă alătur felicitărilor lansate de colegii mei și uh, vă urez succes pentru că acesta va însemna un răspuns la situația îngrijorătoare în uh, politica agricolă europeană. Ieri am discutat cu doamna comisar chestiunile și îngrijorările legate în comisia noastră parlamentară în legătură cu criza din sectorul lactatelor. Mă refer la cererea noastră de a fi luate mai multe măsuri pe plan comunitar pentru a înfrunta această criză. Sigur, criza are particularități în fiecare zonă a Europei, dar sunt necesare măsuri unitare pe plan european pentru că altfel nu vom putea înfrunta această criză. Aș dori să spun să știu ce propune președinția suedeză în acest sens. Apoi, ce părere aveți în legătură cu marile diferențe de prețuri la nivelul producătorilor și la nivelul consumatorului, care este veriga finală a acestui lanț. Am discutat cu doamna comisar și acest lucru și măsurile care ar trebui luate. Știu că dumneavoastră uh, cunoașteți faptul că în Europa există regiuni și zone foarte diferite între ele, zone în care activitățile agricole sunt fundamentale pentru viitor. De aceea, viitorul politicii agricole comune se află în mâinile tuturor celor care cresc, cred că se pot face presiune asupra organismelor europene în acest sens. Thank you, President. Apart from uh, supporting... mulțumesc, domnule președinte. Sunt întru totul de acord cu cele spuse de domnul Nicholson în ceea ce privește reglementările. Dați-mi voie să menționez la rândul meu câteva Uh, subiecte. În ceea ce privește schimbările climatice, haideți să fim, uh, să nu fim cu capul în nori, să fim cât se poate de uh, bine înfipți în, în pământ să fim realiști, să renunțăm la cuvintele mari, să ne uităm la ce, se, ce ne spune uh, fiecare om de știință. Am 60 de ani și pentru prima dată în viața mea am uh, văzut șase luni la rând uh, zăpadă în estul Angliei și cu toate astea ni se spune că uh, clima se încălzește la nivel global. Haideți să încetăm uh, să vânăm uh, dioxidul de carbon. Dioxidul de carbon este, de fapt, o sursă de viață, nu-i așa? Să, în, să, ne bazăm pe informațiile cât se poate de bine fundamentate din punct de vedere științific înainte de a vorbi despre astfel de teme uh, uh, care, de fapt, nu sunt conforme cu, cu realitatea. Dați-mi voie să vă amintesc uh, despre ce, uh, ce s-a întâmplat uh, în 1997-1998 în Marea Britanie. Era vorba despre uh, febra aftoasă. Nu știam cum să o abordăm. Uh, prin urmare, guvernul nostru a decis ca toate animalele afectate să fie împușcate. În anul 2001 a existat un nou focar de epidemie. Uh, de data aceasta, uh, Uniunea Europeană se afla la cârma lucrurilor și ni s-a spus să le împușcăm pe animalele bolnave și să le ardem. Epidemia nu a dispărut, ci din potrivă s-a, s-a răspândit. Uh, trecând uh, la o alt, uh, un alt subiect, biocombustibilul. Am făcut marea greșeală de a planta o mulțime de plante care se de salcii pentru a sprijini industria producătoare de biocombustibil. Am, deose- am uh, aflat la final că, de fapt, nu am contribuit cu nimic la îmbunătățirea situației uh, mediului înconjurător. Uniunea Europeană face grea viața celor care cultivă plante modificate genetic la nivel european. De asemenea, se luptă împotriva pesticidelor, de asemenea, mulți uh, ne, uh, cu toții ne dorim să asigurăm siguranța alimentară la nivel mondial, ei bine, atunci haideți să nu ne contrazicem. Hauken. Doamna Hauken are cuvânt. Ja, øh, tak herr formand, og øh, også jeg vil ønske øh, vores rådsformand øh, good luck și eu urez uh, bun venit și succes președintelui în exercițiu al Consiliului. Uh, consider că sectorul acesta agricol nu a găsit cele mai bune răspunsuri pentru criza actuală pe care o traversăm Sigur că aveți în fața noastră sarcini dificile ca președinte al Consiliului. Eu uh, vreau să vă spun că grupul verzilor vă va sprijini în clarificarea tuturor chestiunilor care ne interesează și ne referim uh, ca o problemă importantă la ajutoarele directe către agricultori țările noi membre au alt nivel decât celelalte țări din Uniune și dacă nu ținem seama de aceste diferențe, nu vom reuși să avem succes. Ministrul Agriculturii danez uh, a ridicat și el aceste probleme și sper că uh, Uh, Consiliul sub președinția suedeză va uh, ști să abordeze această problemă a raționalizării ajutoarelor directe pe care o dorește Comisia. Nu pot să fiu prea optimistă, dar oricum nu trebuie să raționalizăm uh, această politică, trebuie să menținem politica agricole comună și vă rog să-mi răspundeți. Lattenfeld, it's for you. <laughs> Köszönöm. Miniszter úr, szeretném uh, Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să vă atrag atenția asupra ă, tratativelor ă, pentru piața liberă care se dezvăcioară cu Ucraina. Această țară are un mare potențial agricol neutilizat încă. Acolo sunt sunt din ce în ce mai mulți agricultori în Europa care creează uh, macro uh, întreprinderi, uh, piața trebuie să fie deschisă comerțului între Uniunea Europeană și Ucraina, dar nu trebuie să distorsionăm comerțul. În Ucraina există reglementări foarte diferite de cele pe care le utilizăm noi în Uniunea Europeană. Aceste eh, diferențe le, îi avantajează pe piața cerealelor eh, și ei au un sistem de prețuri eh, duble în ceea ce privește resursele energetice, dar nu respectă prețurile de export deci pot obține mari avantaje în producția de cereale. De asemenea, în ceea ce privește creșterea animalelor, nu există aceleași reglementări în Ucraina ca în Uniunea Europeană ă, sunt țări, cum ar fi chiar Ungaria, care sunt vecine cu Ucraina și au acorduri pentru piața liberă cu uh, Ucraina, dar Ucraina nu este în măsură să asigure condiții uh, decente de uh, creștere a animalelor și alte țări vecine cu Ucraina vor continua să desfășoare comerț în condiții avantajoase pentru ele și acest lucru nu trebuie permis. Domnul Sismerski. Parlamentul marcu bieżącego roku Parlament Europejski przyjął opinię w sprawie bezpłatnej dystrybucji żywności Parlamentul European a adoptat un aviz în legătură cu distribuirea gratuită a alimentelor populațiilor cele mai sărace din Europa. În Uniunea Europeană, 43 de milioane de oameni trăiesc sub limita sărăciei. Acest lucru ar fi trebuit să transmită un mesaj, un semnal Consiliului de a lansa lucrările la, de modificare a legislației existente, însă președinția cehă nu a făcut nimic în acest sens. Credeți că președinția suedeză o va face? Mai ales că avem produ- producție excesivă la ora actuală, în timp ce foarte multe persoane din întregul continent trăiesc sub limita sărăciei. Și o altă întrebare. Cum reconciliem deschiderea tot mai mare a pieței și deschiderea care este negociată cu OMC? Cum reconciliem acest lucru cu menținerea competitivității între, și concurenței între fermierii europeni? Vom plăti mai multe subvenții? Vom acorda mai multe subvenții agricultorilor? Dacă nu o facem, mulți dintre aceștia vor da faliment și va trebui să concentrăm un număr mai mare de fabrici în mâinile unui singur proprietar. Cum vom face pentru a apăra principiile europene pe care le susținem cu atâta mândrie în domeniul agriculturii? Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte în exercițiu, vă urez mult succes în activitatea dumneavoastră. Am, urmărit cu interes intervenția dumneavoastră, am fost aproape întru totul de acord cu dumneavoastră. Trei întrebări. Uh, m-a bucurat faptul că ați vorbit despre simplificarea procedurilor, despre uh, distrugerea birocrației. Consider că acest uh, subiect este important, important pentru Uniunea Europeană și pentru percepția pe care cetățenii o au asupra Uniunii Europene. În acest sens am următoarea întrebare. sunteți de părere că toate problemele legate de protecția solului ar trebui să fie soluționate la nivel european uh, prin existența unei directive uh, în acest sens sau ar trebui să îi lăsăm pe uh, cei la nivel, pe decidenți la nivelul statelor membre să se ocupe de lucrul acesta? Pentru că, după părerea mea, o reglementare la nivel european ar crește birocrația. În al doilea rând, m-am bucurat uh, că ați vorbit despre agricultură și despre mod- modificările climatice și despre abordarea pe care ați avut-o în acest sens. Întotdeauna mă supără faptul că agricultorii sunt uh, acuzați de a fi unii dintre factorii care contribuie la um, încălzirea globală. În acest context, care este importanța pe care o acordați dumneavoastră energiei regenerabile? Pentru că, după părerea mea, acest, uh, acest domeniu este prea puțin luat în considerare până și de agricultorii noștri. Dacă ar investi mai mult în uh, energia regenerabilă, cu siguranță și imaginea lor ar s-ar îmbunătăți la nivel nivel european și ar contribui practic la protecția mediului înconjurător. În al treilea rând, am discutat despre criza laptelui. În dimineața aceasta am uh, discutat uh, situația uh, producerii de carne la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, și în acest context, în acest sector putem vorbi despre rentabilitate, la fel ca și în sectorul laptelui. În ceea ce privește sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor, mă bucur că ați pus, ați numit, le-ați numit drept prioritate și în acest context, cum vă veți asigura că respectarea acestor standarde de creștere a animalelor nu se vor transforma într-o povară pentru cetățenii europeni. Uh, ne dorim ca agricultorii europeni să fie competitivi la nivel european și, bineînțeles, nu sunt uh, fericiți în momentul în care își dau seama că ei trebuie să întrunească anumite condiții, pe când uh, agricultorii din alte state nu respectă aceleași condiții și, cu toate acestea, prețul pentru produsele europene este mai mic. Eh, noi così abbiamo chiuso consider că încheiem lista, președ... lista dezbaterilor. Domnule președinte, ni s-a vorbit mult despre negocierile la Organizația Mondială a Comerțului și știm că există lucruri inevitabile în aceste negocieri, dar ele trebuie încheiate. În cazul producătorilor din comunitatea celor care cultivă bana, produc banane s-au constatat o serie întreagă de eșecuri în cadrul negocierilor. Continuă bătălia bananelor, dar tarifele scad din ce în ce mai mult pe termen lung, scade și volumul producției și aș vrea să știu ce anume măsuri preconizați dumneavoastră în această bătălie a bananelor? Sunt conștient de provocările care stau în fața noastră în ceea ce privește agricultura în ansamblul. Doamna comisar ne-a uh, spus uh, ieri și repet acest lucru, una dintre provocări va fi să garantăm supraviețuirea comunității uh, bananiere. Un rico... Uh, dragă Eschil, domnule ministru, ai avut ocazia să primești multe întrebări, acum ți-a venit rândul să dai niște răspunsuri, deci ai cuvântul. Tack för det Paolo och till er alla. Eh, jag uppskattar verkligen de... Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Prețuiesc toate întrebările care mi-au fost adresate, prețuiesc de asemenea afirmațiile pe care le-ați făcut în contextul, referindu-vă la eforturile pe care va trebui să le demarez în trecut. Voi încerca să vă ofer câteva răspunsuri cât se poate de concrete. La unele dintre întrebări voi oferi răspunsuri mai lungi. În uh, cazul altor întrebări voi încerca să fiu concis pentru că nu avem prea mult timp la dispoziție. În ceea ce privește etichetarea, dați-mi voie să fac câteva precizări. Pentru mine este foarte important ca uh, Uh, cel care cumpără un produs să nu fie indus în eroare, uh, să nu fie indus în eroare cu privire la originea unui produs. Pe de altă parte, trebuie să constatăm și să ne gândim la faptul că încă în moment, uh, chiar în momentul de față avem o serie de reglementări. Spre exemplu, în ceea ce privește etichetarea Uh, anumitor produse precum legume, uh, fructe, carne. Uh, acestea trebuie să fie în cazul acestora trebuie să fie stipulată clar uh, țara de origine. Însă, în momentul de față, multe dintre produsele de pe piață sunt practic un, un amalgam de ingrediente care provin din diferite uh, zone și astfel situația sau problema etichetării devine din ce în ce mai complicată. În acest context există diferite opinii și tocmai din uh, pricina acestei diversități de opinii e necesar să purtăm și în continuare asemenea uh, discuții pe tema etichetării. A existat o întrebare cât se poate declare cu privire la etichetare. Uh, eram întrebat uh, care este părerea mea cu privire la etichetarea brânzei, brânzeturilor. Nu cred că în acest domeniu avem nevoie de noi reglementări producătorii trebuie să stipuleze clar pe o etichetă ce conține brânza produsă de ei. E, totul trebuie să se bazeze pe sentimentul voluntar al producătorilor. Iar noi, ca politicieni, încercăm să nu impunem noi poveri producătorilor și tocmai de aceea ne bazăm pe voluntariat. Prin urmare, consumatorul trebuie să fie pe bază voluntară, informați de către producător cu privire la ingredientele conținute de respectivul produs. Eu sunt interesat de următorul uh, subiect. Car, cum am putea să asigurăm alimentele necesare tuturor uh, oamenilor din lume? E încânta, încătător faptul că ONU și FAO au constatat faptul că trebuie să mai investim mai mult în agricultură, astfel încât să avem o producție mai mare de alimente la nivel mondial. De mult se poate astfel de discuții, însă Uh, niciodată nu s-a ajuns la, un, la o concluzie concretă. În momentul de față însă situația se schimbă. Observ că din ce în ce mai multe state la nivel mondial oferă ajutor financiar celor care încearcă să pună în uh, realitate, să transforme în realitate tocmai aceste premise de la care pornesc ONU și FAO. Uh, avem nevoie, uh, pentru a asigura siguranța alimentară, de mai multe alimente, iar pentru a exista într-adevăr alimente pentru toți uh, la nivel mondial, oamenii trebuie să au, aibă acces la terenuri pentru a le putea uh, cultiva. Și femeile trebuie să participe la agricultură, la producerea de alimente. În momentul de față, situația aceasta nu se regăsește în întreaga lume. Prin urmare, avem nevoie de egalitate între sexe. De asemenea, trebuie să oferim posibilitatea de contractare a creditelor, astfel încât Uh, oamenii săraci care au, uh, își doresc să activeze în cadrul sectorului agricol să își poată cumpăra semințe și să cultive uh, plante care să le asigure lor și familiilor lor existența, fie prin vânzare, vânzarea produselor rezultate, fie prin folosirea lor direct în hrana lor. În ceea ce privește OMC, trebuie să constat că datorită faptului că Uniunea Europeană a început uh, politica agrară comună uh, încă din anii 90, uh, ne aflăm în, într-un moment, în momentul de față, într-o situație favorabilă în, ceea ce, în contextul negocierilor OMC am primit un uh, mandat, de fapt Comisia a primit din partea Consiliului un mandat în cadrul acestor uh, negocieri și a reușit să facă fața așteptărilor pe care le-am pus în, uh, în reprezentații Comisiei și Tocmai în acest, în acest context consider că s-ar putea ca runda de la Doha să fie finalizată în curând. Și asta și datorită faptului că rezultatele rundei de la Doha sunt necesare. Uh, Uh, la Londra, la întâlnirea G20, s-a constatat că finalizarea rundei de la Doha va putea contribui la creșterea comerțului și creșterea economică la nivel uh, mondial. Uh, la Londra s-a decis, s-a ajuns la concluzia că anual s-ar putea obține 140 de miliarde de dolari tocmai prin prin uh, încheierea sau în urma încheierii uh, uh, rundei de la Doha. Vă puteți imagina ce ar însemna asta anual pentru bugetul Uniunii Europene? E vorba de foarte, foarte mulți bani. Tocmai de aceea consider că e momentul să încheiem, să finalizăm runda de la Doha. În ceea ce privește simplificarea, constat că toți colegii uh, din uh, Consiliu uh, au sau privesc problema aceasta a simplificării drept o prioritate a președinției suedeze și consider că aceasta este și una dintre prioritățile dumneavoastră. Tocmai de aceea, uh, în calitate de uh, președinte în exercițiu al Consiliului, eu trebuie să vorbesc permanent despre simplificare, astfel încât toți cetățenii, toți agricultorii să își dea seama în viața cotidiană că o decizie politică poate avea o, uh, un efect asupra vieții lor. Așadar, decizi, decizia politică trebuie să le influențeze benefic viața. Ei, dacă ne dorim lucrul acesta, noi, în calitate de politicieni, trebuie să dăm dovadă de voință politică, dar mai mult de atât, trebuie să avem puterea de a lua deciziile potrivite. În acest context, pornind de la această problem, uh, premisă, trebuie să uh, Uh, nu mai mizăm pe crearea unor noi reglementări care să nu facă nimic altceva decât să, să sporească povara administrativă cu care se confruntă cetățenii. În intervenția mea am spus că există pro, uh, propuneri pentru 39 de simplificări. În uh, mai anul curent, Consiliul a prezentat aceste propuneri. Comisia își va spune părerea cu privire la aceste uh, proiecte înainte de Consiliul din noiembrie. Și consider că acest uh, lucru este unul benefic. Ne bucură pe toți, nu-i așa? În ceea ce privește uh, politica agrară comună, de fapt viitorul politicii agrare comune, dați-mi voie să spun următorul lucru. Bineînțeles, în acest context uh, mă voi referi și la sectorul uh, produselor lactate și la criza din acest sector. Discuțiile cu privire la viitorul PAC au fost uh, începute în timpul președinției franceze. Aceste discuții au fost continuate mai apoi în timpul președinției cehe. Noi dorim să organizăm o discuție cu privire la viitorul uh, PAC în luna octombrie. Ne vom axa în special asupra dezvoltării rurale și asupra noilor uh, provocări, și anume sectorul energetic, problemele de mediu, însă în același timp ne vom referi la criza din sectorul produselor lactate. Sperăm că aceste discuții pe care le vom purta, discuții care însă au fost demarate deja și de francezi și de cehi, așadar sperăm că aceste discuții uh, pornite de uh, președinția ceh uh, suedeză vor avea un, vor influența pozitiv recomandările care vor fi făcute anul viitor de către Comisie în acest sens. Sper că ați înțeles deja că personal cred în viitorul PAC și este important, după părerea mea, să avem o politică agrară comună. Cei care au adresat întrebările pe care le-au adresat um, cu privire la PAC, um, cu siguranță au avut motivele lor. Însă e evident faptul că o renaționalizare ar avea efecte negative asupra agricultorilor din întreaga Europa. În ceea ce privește bugetul. Uh, Dați-mi voie să spun următorul lucru. În momentul de față, în cadrul Consiliului, o majoritate covârșitoare sprijină uh, luarea de decizii la, nivelul, la nivel bugetar decizii care uh, se referă la sprijinirea sectorului uh, produselor lactate. În calitate de reprezentant al Consiliului, mă voi asigura că aceste aspecte vor fi cu, sigura, uh, cu siguranță puse în discuție. De asemenea, absolut uh, toată lumea, toți reprezentanții statelor membre trebuie să aibă dreptul de a-și spune părerea cu privire la, la măsurile care trebuie să fie luate la nivel european în uh, ceea ce privește sprijinirea acestui uh, sector. Ca suedez, dați-mi voie să spun că cred în a, politica agrară comună și lupt pentru ea. Cred în agricultura europeană. Uh, Bugetul care ne stă la dispoziție pentru transformarea în realitate a tuturor visurilor noastre este mai mult decât suficient, după părerea mea. Acest uh, buget ne permite să luăm toate măsurile care s-ar putea dovedi a fi necesare pornind de la situația cu care ne confruntăm în momentul de față în sectorul produselor lactate. Pe termen lung, Suedia va prezenta o serie de opinii cu privire la buget și cu privire la politica agrară comună, asta însă după ce vom primi raportul uh, care conține recomandările Comisiei, raport pe care îl vom uh, primi anul viitor. Însă în momentul de față trebuie să depășim criza, trebuie să o depășim cu ajutorul bugetului și măsurilor care ne stau în momentul de față la dispoziție. În acest context, dați-mi voie să vorbesc despre măsurile care au fost deja implementate măsurile uh, care uh, trebuie să fie în continuare promovate. Se pune întrebarea dacă Uniunea Europeană uh, trebuie să sprijine rambursările uh, Uh, la export sau nu. Trebuie să le reintroducem. Eu personal nu cred în această măsură pentru că nu facem decât să, să dănicim prin ea toate eforturile agricultorilor din diferite uh, zone terțe pentru că le, uh, le tăiem craca de sub picioare, practic, nu le, put, nu le permitem să uh, își extindă activitățile agricole și să se asigure că trăiesc în bună stare. Comisia a prezentat în acest context o uh, o propunere. Uh, se propune prelungirea termenului de intervenție. În timpul Consiliului, uh, în cadrul ședinței Consiliului din octombrie, vom lua o decizie, însă deja există o decizie în acest sens. A mai existat și o altă propunere a Comisiei, și anume subvențiile directe, plățile directe acordate Um, agricultorilor până la data de 16 octombrie aceste plăți directe vor putea facilita uh, acțiunile agricultorilor care se confruntă cu o situație dificilă în momentul de față. În acest context, trebuie să spun că membrii comisiei au spus cât se poate de clar că va cere tuturor autorităților uh, responsabile pentru competiție uh, la nivel uh, național să cerceteze, să analizeze prețurile scăzute la lapte pentru a se observa cât se poate de clar în ce măsură prețul la consumator a scăzut. Prețul la lapte a scăzut în Suedia cu 90, 29% în timp ce prețul uh, la produsul finit, a, produsul lactat finit a scăzut doar cu 2%. Prin urmare, statele membre trebuie clar să analizeze toate uh, măsurile care trebuie să fie uh, întreprinse pentru a contracara situația. Mai mulți uh, membrii ai comisiei au uh, adresat întrebări cu privire la sistemul uh, cotelor. Se vorbea despre o posibilă abolire a acestui sistem. Dați-mi voie să vă aduc aminte care este poziția Consiliului European. Poziția exprimată deja în uh, timpul verii. Consiliul a spus următorul lucru Concluziile bilanțului de sănătate sunt în continuare valabile. Lucrul acesta mă bucură. Mă bucur că am rămas la această situație, pentru că în momentul de față avem deja cote. Aceste cote nu au crescut și cu toate acestea, așadar, în ciuda acestui uh, fapt, prețurile la, la producător au scăzut. Atunci, care este rolul cotelor? Uh, cotele nu l-au ajutat pe producătorul de lapte din Uniunea Europeană. Cotele au fost introduse tocmai pentru a-i ajuta pe producători. Prin urmare, uh, șefii de stat și de guvern au decis să respecte concluziile bilanțului de sănătate. Există diferite niveluri ale subvențiilor acordate agricultorilor. Aceste subvenții și plafoane sunt stipulate în, uh, în uh, tratatele încheiate între sau contractele încheiate între statele membre și Uniunea Europeană. După anul 2013, după părerea mea, uh, Uh, aceste subvenții trebuie să fie abolite. Asta pentru a putea, împăr- a putea împărți fondurile într-o manieră directă, echitabilă. Dacă avem, uh, dacă vorbim despre o familie europeană, e clar că unii nu trebuie să fie mai egali decât alții. În ceea ce privește, în, în ceea ce privește întrebarea adresată uh, mie, o întrebare care a fost discutată de fapt în uh, toate instituțiile eu, europene, uh, dar despre care au existat și diferite discuții cu partenerii noștri comerciali, dați-mi voie să spun următorul lucru cu privire la OMG, OMG-uri. Uh, culturile de OMG-uri și uh, procentul de organisme modificate genetic uh, din diferite produse. În ceea ce privește acest pro procent, trebuie să spun că nu intră nu intră în de fapt, intră în domeniul meu de activitate. Nu mă refer la culturi, mă refer la procentul de organisme modificate genetic din diferite produse. Au existat o serie de decizii uh, cu privire la această temă. Care a fost con- concluzia la care s-a ajuns? Toate reglementările la nivel european se bazează pe următoarele principii, după cunoștin- din ceea ce cun- cunosc. Uh, și aceste principii sunt cele mai severe din întreaga lume. Principii care sunt foarte bune, după părerea mea. În ciuda tuturor acestor principii, trebuie să ne gândim cum putem să implementăm într-adevăr toate deciziile legislative luate de către noi la nivel european în ceea ce privește OMG-urile. Este clar că mai întâi de toate trebuie să obținem date științifice cât se poate de clare înainte de a lua o decizie într-un anumit domeniu. Comisia și-a asumat responsabilitatea de a analiza toate aceste aspecte și mai apoi de a înainta un raport Uh, Consiliului pe această temă. Acest raport va fi prezentat uh, la data, la data de 7 septembrie uh, Consiliului, adică săptămâna viitoare. Cu siguranță vom putea discuția aprinsă pe această temă pentru că există mm, divergențe majore în ceea ce privește această problematică. Comisia și Consiliul vor trage o concluzie și mai apoi va fi înaintată o propunere de lege, cel puțin așa sper, uh, pentru că e evident faptul că această problematică trebuie să fie rezolvată. În ceea ce privește uleiul de măsline, am constatat uh, care este situația în ceea ce privește în ceea ce privește uleiul de măsline la nivel european. Comisia sprijină acest sector producător și uh, sprijină de asemenea stocarea uleiului de, mă, uh, de măsline. Iar această măsură ar trebui să ducă la stabilizarea pieței. Uh, Același lucru l-aș putea spune și în ceea ce privește piața cerealelor. Există acolo diferite uh, creșteri, respectiv uh, scăderi dramatice. Comisia este cea responsabilă pentru această temă și nu Consiliul. În ceea ce privește transportul uh, animalelor, transportarea animalelor, așteptăm în continuare un raport al Comisiei în acest sens. Nu pot să vă spun exact când va fi înaintat acest raport. Comisia trebuie să vă furnizeze o astfel de informație. Știu că se lucrează la această propunere. Nu știu dacă propunerea va fi prezentată nouă tuturor în timpul președinției suedeze. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, atunci cu siguranță ne vom ocupa de acest subiect. Însă, pentru că nu avem acest raport uh, în momentul de față, trebuie să spun că mă îndoiesc că vom putea ajunge la o concluzie în următoarele șase luni în ceea ce privește transportul animalelor. În ceea ce privește ajutorul uh, alimentar oferit uh, celor care au nevoie de un astfel de ajutor în Uniunea Europeană, în momentul de față Consiliul nu sprijină această propunere. Dacă însă Comisia va pre prezenta o propunere modificată, atunci Consiliul, respectiv eu, ne vom asigura ca diferitele aspecte ale acestei problematici să fie eh, analizate și vom asculta propunerile statelor membre. Însă, în momentul de față, situația în ceea ce privește ajutorul alimentar oferit stat, eh, cetățenilor europeni este blocat. În ceea ce privește Ucraina, după părerea mea, comerțul generează bunăstare provin dintr-un stat care mizează pe comerț. Este vorba de un stat care s-a îmbogățit tocmai de pe urma comerțului și tocmai de aceea consider că comerțul duce, aduce cu sine bunăstare. Ucraina are toate premisele pentru demararea unei politici agrare de succes. Însă, în același timp, eu uh, am încredere și în agricultorii din Europa. Avem o producție agricolă cât se poate de tehnologizată, avem agricultori bine pregătiți, avem uh, produse bune pe care le putem vinde consumatorilor uh, calitatea acestor produse este înaltă, etc. Bineînțeles, trebuie să luăm toate aceste aspecte în considerare dacă e să ne gândim la încheierea unui acord cu Ucraina. În același timp, în cadrul discuțiilor cu Ucraina, vom uh, pune accent și pe protecția animalelor, respectiv protecția solului, etc., ca de obicei. În ceea ce privește protecția animalelor, Întrebările care mi-au fost adresate pe aceste teme temă sunt importante pentru mine, dar sunt de asemenea importante pentru cetățenii europeni, pentru consumatori, de fapt. constat că Parlamentul European oferă de asemenea mare greutate acestei problematici. Obstatea Parlamentului Există o serie de acte legislative prezentate Parlamentului care au fost uh, tratate într-o manieră foarte serioasă de către parlamentari. Ca președinte în exercițiu, consider că toate standardele cu privire la protecția animalelor în vigoare în Europa ar trebui să ne facă mândri pe noi toți, pentru că aceste standarde și respectarea lor oferă uh, o legitimitate uh, agricultorilor noștri și de, de fapt se transformă într-un avantaj competitiv al agricultorilor noștri. În calitate de fiu al unui uh, țăran, uh, Uh, susțin că cu cât produsul este mai proaspăt, uh, cu cât porcul este mai fericit, uh, cu atât producția este mai bună, cu atât produsele finite sunt mai bune. În ceea ce privește uh, bananele, problematica bananelor afectează mai mulți parteneri. Avem uh, statele din Africa, Caraibe și Pacific, de asemenea statele din uh, America Latină și uh, pe de o parte și uh, de asemenea avem Uniunea Europeană pe de altă parte. Există o dispută aprinsă de circa 15 ani încoace la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului pe tema bananelor. Uh, Tocmai de aceea trebuie să încercăm să soluționăm acest litigiu odată pentru totdeauna. Nu trebuie să prelungim această discuție care oricum a durat uh, suficient de mult. Uniunea Europeană a creat o serie de reguli comerciale și tocmai aceste reguli comerciale trebuie să fie respectate de către noi. Uh, vreau să vă mulțumesc, uh, să îți mulțumesc, uh, dragă Paolo, vă mulțumesc tuturor, sunt încrezător că a noastră colaborare va fi fructuoasă și pe viitor. Noi îți mulțumim ție, Eschil, putem spune că cu decizia este operativă începând de astăzi, iată, noi doi am colaborat foarte bine. Vom face o scurtă pauză de un minut, după care ne vom relua lucrările, mulțumindu-i domnului